procesul verbal este adoptat. Acum, scurte declarații în partea introductivă. Doresc să salut pe domnul Rahmona, președintele Tajikistanului, care vizitează Parlamentul European, face o vizită oficială la Parlamentul European. M-am întâlnit cu președintele cu câteva minute în urmă. Am uh, purtat discuții în legătură cu reformele care sunt adoptate în Tajikistan. Pe 4 iunie am uh, comemorat un eveniment important. În 1989, autoritățile chineze au reprimat uh, demonstranții din uh, piața Tiananmen. Ne amintim cu toții. Cu 22 de ani în urmă, la aceeași dată, în Polonia, am organizat primele alegeri parțial libere. în care opoziția democrată a obținut aproape toate locurile. Un singur mandat a fost de uh, uh, alte forțe în Senat. Aceste două date ne reamintesc cât de mult s-a schimbat Europa și cât de mult am realizat în Europa Centrală și de Est. cât de semnificativ, cât de multe